Bien, chers collègues, s'il vous plaît. Merci de prendre place. Stimați colegi, mulțumesc dacă luați loc. Începem lucrările subcomisiei. Astăzi vom analiza două rapoarte din această subcomisie. Primul este raportul domnului Pașcu este vorba despre clauza Uniunii Europene privind apărarea reciprocă și solidaritatea, dimensiuni politice și operaționale. Voi da imediat cuvântul domnului Pașcu, pentru că vom avea o dezbatere uh, densă după aceea. Voi da cuvântul și domnului Andrew Duff din partea Comisiei Constituționale, pentru că avem o înțelegere în acest sens și îi mulțumesc pentru contribuția sa pozitivă. Avem o înțelegere cu Comisia AFCO, deci raportul nostru se va realiza în strânsă colaborare cu AFCO pentru a vedea care sunt implicațiile acestor clauze. Dar mai întâi, domnul Pașcu. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Nu intenționez să intru în prea multe detalii, dar vreau să mă refer totuși la câteva aspecte. Cred că știți că imaginea generală este că trebuie Consiliul să elaboreze o decizie până la finele acestui an. Și de aceea trebuie să vedem ce ne propunem să obținem prin acest raport, pentru că vocea Parlamentului trebuie să fie auzită la timp pentru a putea exercita o influență asupra acelei decizii. Deci, așa cum stau lucrurile în clipa de față, adoptarea acestui raport este planificată pentru cea de-a doua plenară în noiembrie, deci vom avea suficient timp la dispoziție pentru a finaliza lucrurile până atunci. După cum a anunțat și președintele AFCO, prin colegul nostru, domnul Daf, Uh, a obținut uh, o partajare a competenței în probleme instituționale, deci uh, domnul Daf sper că ne va exprima de asemenea punctul său de vedere în cadrul acestei dezbateri, opinie care va fi binevenită pentru acest raport. Există o imagine generală din punct de vedere strategic. Europa se confruntă cu amenințări uh, care se apropie tot mai mult de granițele noastre. În același timp, și în interior um, există o tot mai mare preocupare, ca atare se acorde mai puține resurse pentru problemele de uh, securitate, dar uh, noi avem obligația de a-i proteja pe cetățenii noștri. Deci, un alt element pe care doresc să le menționez. Nici un stat membru al Uniunii Europene nu va putea singur să facă față amenințărilor complexe la adresa securității. Solidaritatea este crucială și este unul din parametrii ecuației. În același timp, nu trebuie să forțăm lucrurile, să împingem statele să meargă dincolo de ceea ce considerăm noi a fi interesul național. Deci trebuie găsit un echilibru foarte bun între aspectul de solidaritate și de uh, decizia statelor membre în ce privește uh, susținerea sau nu a uh, altor state membre. Deci există semenea clauze în tratatul de la Lisabona încă de trei ani și nu am făcut prea mult pentru a vedea eh, eh, cum vor putea ele să funcționeze în momentul în care va fi nevoie de o reacție de activare a acestor clauze. Nu solicităm uh, crearea unor instrumente suplimentare. Ceea ce am făcut noi în baza discuțiilor în cadrul comisiei noastre, dar și în relația cu Comisia Europeană și cu Consiliul, a dus la ideea că trebuie să valorificăm instrumentele deja existente, cum pot fi ele utilizate, asamblate mai bine, pentru ca ele să poată să opereze mai eficient în cazul în care ar fi nevoie de o reacție, un răspuns la o situație de criză există uh, clauze care țin de apărare reciprocă, clauza de asistență reciprocă, sunt uh, termeni uh, care sunt frecvent folosiți. Noi încercăm să clarificăm aceste lucruri, inclusiv prin note de subsol în raportul nostru, pentru că schimbarea titlului raportului ar uh, implica și introducerea altor aspecte pe care uh, eu nu cred că le am putea rezolva la timp pentru a finaliza raportul înainte de decizia Consiliului. Relația din NATO este import, cu NATO este importantă pentru că 21 de state uh, sunt totuși neacoperite de tratatul cu NATO. În același timp, sunt, deci 21 de state sunt acoperite, altele însă care nu sunt implicate și, ca atare, ele privesc spre noi în interiorul Uniunii Europene în cazul în care o susținere ar fi necesară. Deci va trebui să analizăm foarte serios această relație cu Alianța Nord-Atlantică și în același timp trebuie să vedem uh, care sunt uh, modalitățile de cooperare în uh, cadrul altor organizații. În ce privește structurile și procedurile, o invităm pe înalta reprezentantă să propună anumite aranjamente privind asistența reciprocă. De asemenea, ar fi uh, necesar uh, un cartier general operațional al Uniunii Europene ar trebui să analizăm această necesitate cu toată seriozitatea, dar trebuie să procedăm foarte precaut în a avansa în această direcție, dar eu cred că pe viitor va fi uh, absolut uh, necesar. În ce privește clauza de solidaritate, raportul uh, trebuie să fie detaliat, chiar dacă am vrea, nu putem, să, nu putem evita anumite aspecte tehnice. Cred că știți că principiul principal este că solidaritatea trebuie să fie furnizată statelor a căror capacitate este depășită într-o anume situație. Deci, nu trebuie să fie făcute solicitări de intervenție operațională de câte ori un stat își dorește, trebuie să existe o decizie serioasă uh, atunci când se cere activarea unei clauze de solidaritate. În ce privește contextul crizei financiare, este clar că trebuie găsite soluții pentru investiții comune, ținând seama de costurile ridicate în domeniul apărării. Anumite state mai degrabă sunt refractare în ce privește investițiile în acest sens, dar uh, atunci când sunt necesare uh, mijloace, uh, trebuie pentru dotare, este clar că trebuie să găsim și soluții financiare um, pentru a crea un context de securitate. Deci, ținând seama de coerența acțiunilor, acesta este un element foarte important. Ceea ce ne dorim noi să obținem este să avem un răspuns rapid în situații specifice și această reacție rapidă implementează acțiuni din partea tuturor organismelor care ar putea să uh, aibă competențe în respectiva situație. Dacă eu aștept ca cineva să se implice în acel proces și dacă acel organism are o reacție întârziată, evident că situația uh, s-ar deteriora. Deci trebuie uh, găsit uh, o echilibrare, o calibrare adecvată a reacțiilor. Și Trebuie găsite formule flexibile care să permită o cooperare și nu să existe interpretare că cineva ar încălca în felul acesta anumite competențe. Este un domeniu în care toată lumea trebuie să contribuie la găsirea soluțiilor pentru problemele cu care ne confruntăm. Deci eu cred că există o experiență pe care să ne putem baza Eh, există la nivelul Consiliului, dar și la nivelul Comisiei. Trebuie să ținem seama de această experiență, pentru că tot ceea ce este bun în experiența noastră trebuie păstrat și eh, trebuie, de asemenea, să mai găsim îmbunătățiri. Dar vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc domnule Pașcu pentru această abordare foarte pragmatică. Va trebui să putem avansa în acest domeniu care este foarte sensibil, iar acum din partea Comisiei AFCO, domnul Andrew Duff. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să îi mulțumesc domnului Pașcu pentru un uh, proiect de raport foarte sănătos și foarte, foarte bun, foarte solid pe această temă extrem de delicată. Cred că partea cea mai bună și mai solidă o reprezintă ă, utilitatea și folosirea clauzei de solidaritate pe care o ă, detaliază foarte bine în acest proiect de raport. Fapt care este foarte util pentru noi, pentru Parlament, uh, ca un exercițiu didactic, ca să spunem așa, astfel încât să putem să înțelegem mai bine ce uh, se practică la Serviciul de Acțiune Externă și între Comisie și Consiliu și statele membre. Aș dori în primul rând să mă refer la articolul 42, punctul 7, pe care domnul Pașcu uh, preferă să îl numească clauza de apărare reciprocă. Eu prefer, fără uh, a fi pedant sau fără a căuta uh, sensibilități semantice, aș dori să vorbim de clauza de asistare sau de asistență reciprocă, pentru că statele membre își iau apărarea reciprocă, în primul rând, în baza uh, prevederilor NATO. Și de aceea cred că e potrivit ca noi, Uniunea Europeană, să eliminăm sau să ne dezbărăm de acest tabu pe care l-am avut în trecut și care Uh, ne făcea prea șovăielnici, nu ne permitea să vorbim despre uh, o cooperare între NATO și Uniunea Europeană. Până la urmă, cred că e minunat faptul că uh, avem uh, sediile în, aceleași, în același oral și uh, că e, e surprinzător că avem sediul în același oraș și că abia ne vorbim unii altora. Cred că e o greșeală și cred că e o problemă pe care cu dibăcie și cu poate și o doză de curaj o greșeală pe care o putem corecta. Domnul Pașcu are dreptate, într-adevăr, atunci când spune că unele state membre nu fac parte din NATO din motive diverse și mai ales din motive istorice. Și nu sunt aceleași motive. Și uh, a trecut mult timp de când puteam vorbi despre acele state care nu făceau parte din NATO ca fiind uh, state neutre. așa cum se proceda pe vremuri în timpul războiului rece. Toate aceste state ă, se bucură și vor continua să, putea, să poată să folosească ă, securitatea ă, a tot cuprinzătoare a NATO, că le place sau nu acest fapt. Și nu articolul 42 7 nu poate fi invocat dacă nu există un angajament uh, ferm față de uh, NATO. Și e greu de prevăzut un scenariu sau o situație în care dacă un teritoriu al Uniunii Europene e atacat, NATO ar uh, putea să fie implicat. Un scenariu posibil ar fi o reizbucnire uh, a conflictului între Cipru și Turcia. Și între paranteze, aș dori să vă încurajez și cred că Parlamentul ar trebui să fie mai uh, proactiv și să insiste uh, asupra faptului că cele două părți care fac parte uh, din NATO și din Europeană să își rezolve singure problemele și să soluționeze acest conflict înghețat. Poate că ar trebui să facem mai mult decât am făcut în trecut, în uh, trecut pentru a ne aduce ajutorul aici. Și Cathy Ashton, în calitatea sa de înalt uh, reprezentant, ar trebui să procedeze la fel. A doua apropiere între NATO și Uniunea Europeană e uh, vizată de articolul 4 din uh, tratatul NATO, care, de fapt, uh, reia atribuțiile de la Petersburg, care acum sunt prevăzute la articolul 43 din tratatul de la Lisabona. Și nu cred că ar trebui să ne uh, ascundem după deget. Cred că ar trebui să vedem adevărul în față și să spunem că cele două organizații încearcă uh, să, uh, prin aceste articole, să se refere la aceeași situație. Și uh, e nevoie în acest sens de o cooperare tot mai strânsă, la nivel funcțional, cooperarea e într-adevăr destul de discretă și nu foarte transparentă, dar e funcțională. Însă, la nivel politic, această cooperare e nesatisfăcătoare. Și, deci, am propus secretarului general NATO și înaltului reprezentant ca oficial să încerce să instituie o cooperare, o colaborare politică regulată. Acum, în ce privește articolul 222, Comisia AFCO ar dori să evidențieze Cineva îmi cântă ceva. <laughs> um, would like to... Uh, A dorit să sublinieze faptul că decizia Consiliului are două părți. O parte nemilitară și o parte militară. Și e foarte important ca Consiliul să recunoască sau să-și dea seama că votul cu majoritate calificată a trebuit să fie folosit pentru trăsăturile nemilitare ale uh, deciziilor. Cred că a, dacă COPS și COZI, cele două comitete care se ocupă de Uh, chestiunile de securitate externă și internă ar ajunge la un aviz comun sau la o poziție comună în ce privește de, proiectul de decizie al Serviciului de Acțiune Externă și al Comisiei, deci uh, această, acest lucru ar fi înlesnit. De asemenea, cred că ar trebui să mai subliniem suscitare că nu doar articolul 222 pune accentul pe solidaritatea reciprocă în momente de criză între uh, statele membre, ci să nu uităm că mai avem și articolul 122, care deja a fost uh, folosit, deja a fost invocat uh, cu anumite, în anumite împrejurări pentru a acorda asistență economică statelor membre care se află în situații de criză și articolul 196, care conține clauza cu privire la protecția civilă. Cele trei articole ar trebui să fie văzute ca fiind un tot coerent, uh, ca un temei juridic pentru punerea în aplicare a uh, unor astfel de acorduri în vremuri de criză. Și, în fine, în ce privește abordarea Comisiei AFCO, suntem, în principiu, împotriva înființării unei noi instituții și uh, agenții și uh, organisme Uh, înțeleg și motivele sau argumentele uh, care stau la baza creării unui uh, uh, cartier general. Uh, președintele grupului ALDE susține puternic o astfel de idee, însă părerea mea personală e că încă mai uh, trebuie să ne fie demonstrată necesitatea unui astfel de cartier general viguros înainte uh, să uh, dăm undă verde unui astfel de proiect. Mulțumesc! Aș dori să dau cuvântul raportorilor din umbră, doamna Gianacu, în numele grupului PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îl felicit pe domnul Pașcu pentru raportul său, care evidențiază foarte mulți factori, de fapt toți parametrii care au uh, un impact important asupra clauzei de uh, solidaritate uh, în domeniul apărării. Uh, dar uh, care uh, ține cont sau face un uh, bilanț al tuturor deciziilor luate până acum. Până la urmă e vorba de decizii care au fost luate în 2003 și acest raport pune în evidență faptul că Europa are nevoie de un mecanism propriu care, bineînțeles că nu trebuie să intre în în contradicție cu calitatea de uh, membru al unor state membre al unei organizații precum NATO. Aș dori să vă reamintesc că uh, cu uh, tratatul de la Lisabona, Uniunea Europeană a dobândit personalitate juridică, ceea ce înseamnă că poate face absolut orice. Și deci că nimic nu pune, nu poate pune piedici în calea unității sau uh, în calea uh, susținerii Agenției de Apărare sau a unei politici de apărare. Uh, Fapt stipulat în articolul 43 din tratat. Articolul 43 vorbește de o politică europeană de apărare comună. Și subliniez acest lucru pentru că ieri, la uh, Comisia de Afaceri Constituționale, am avut o dezbatere pe această temă și aș dori să-i spun domnului Daf că nu aș spune că în urma acestei dezbateri s-a ajuns la concluzia că Comisia AFCO e de acord cu poziția domnului Daf. Noi nu suntem de acord cu clauza de apărare pe care domnul Daf dorește să o reînnoiască și Comisia de Afaceri Constituționale încă nu a votat pe această temă. Domnul Daf a mai menționat și domeniile în care ar putea apărea conflicte. În ultimii ani am constatat că acolo unde uh, uh, credeam că o să izbucnească un conflict, de mai multe ori sau de cele mai multe ori ne-am înșelat. Însă, așa cum spunea el, problema Uh, nu se pune uh, în ce privește uh, diferendele între Cipru și Turcia, ci amenințării Ciprului de către Turcia. Câteodată ne prefacem că nu înțelegi, dar nu putem tolera o astfel de situație. Ce faci cu o țară precum Turcia, care nu recunoaște un stat membru al Uniunii Europene și, pe de altă parte, e candidat la aderare la Uniunea Europeană? Dacă, cu permisiunea dumneavoastră, aș folosi uh, un cuvânt poate șocant. Unele acțiuni ale președinției cipriote mi se par ridicole. Nu vorbim, tot vorbim despre, uh, nu vorbim despre uh, diferente între cele două state și uh, posibilitatea ca NATO să intervină. E o situație cu totul uh, diferită, dar atunci când uh, statele membre au ratificat, au semnat tratatul de la Lisabona și uh, atunci când am activat la Convenția Europeană, poziția noastră a fost foarte diferită. Poziția cu privire la uh, această clauză de uh, solidaritate în domeniul securității și apărării era foarte diferită, ceea ce e foarte clar stipulat în tratat. Deci, cu respectul pe care îl datorez poziției britanice pe aceste uh, teme, aș dori să vă amintesc că prin tratate și prin uh, diversele propuneri ale Consiliului și așa mai departe, Uniunea Europeană a evoluat suficient pentru a avea o poziție comună cu privire la toate aceste politici. Uh, domnul Pașcu a vorbit pe drept cuvânt și de problema costurilor. Aș dori să vă spun că în Europa avem 16 state membre în care, există, în care se fabrică tancuri, există flote de tancuri și în cadrul NATO cheltuim mult mai puțin decât uh, SUA, dar uh, sunt bani care sunt irosiți pentru că uh, acești bani care sunt investiți în cheltuielile de apărare nu sunt uh, rentabilizați. Deci cred că trebuie să facem progrese în domeniul apărării, ceea ce însă nu ar trebui să se facă în detrimentul relațiilor uh, sau uh, legăturilor noastre cu NATO actul reprezentant uh, cooperează cu secretarul general NATO și cred că problema uh, e uh, și legată de costuri, ceea ce nu e un subiect cu totul nou, e perfect logic. Pentru că cu toții suntem importanți, de, suntem conștienți de importanța Alianței Nord-Atlantice, însă aș dori să spun că avem nevoie de complementaritate. Trebuie să încercăm să promovăm și să consolidăm securitatea în statele membre și să uh, aducem pacea în uh, regiune, dar și în țările vecine, cu care cooperăm pe baza unor relații prietenoase de vecinătate. Și deci sunt de acord cu domnul Pașcu, vom înainta uh, o serie de amendamente, dar suntem de acord uh, în esență cu uh, raportul domnului Pașcu și nu suntem de acord cu uh, poziția domnului Daf. Mulțumesc foarte mult. Doamna Kronberg acum. Thank you, Chairman. I would also like... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să vă felicit pentru raportul dumneavoastră pe această temă atât de importantă. Există multe lucruri care au rămas neclare în acest raport, în ceea ce privește felul în care se poate implementa această clauză a solidarității. Și cred că ar trebui să diferențiem apărarea teritorială în cadrul UE și, de asemenea, CSDP-ul care se aplică în uh, gestionarea crizelor în afara granițelor. Și ce vrem să spunem aici în ceea ce privește capabilitățile? Că e nevoie de noi capabilități militare sau despre ce fel de cap capabilități vorbim aici când ne referim la clauza de solidaritate? Pentru că există și dimensiuni politice și operaționale în multe din cele prezentate. Și aș vrea să menționez, în primul rând, că nu toate țările UE sunt și membre ale NATO și, în al doilea rând, aș vrea să arăt că în niciun caz uh, statele care nu fac parte din NATO pot fi uh, legate uh, în ceea ce privește armele nucleare și putem vorbi aici de armele de distrugere în masă. Și pot să spun că în cadrul grupurilor de acțiune am utilizat acest lucru pentru a aplica clauza de solidaritate. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Varoldră. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu multe din cele spuse de domnul Daf, cu excepția unui lucru. Dacă această clauză a apărării comune va, devi, va deveni o clauză a asistenței reciproce, atunci, practic, s-ar transforma într-o clauză de solidaritate. Și am înlăturat, practic, această clauză de apărare reciprocă. Și nu pot să fiu de acord cu acest lucru, pentru că sunt două chestiuni separate despre care vorbim și pentru foarte mulți uh, poate există o confuzie între cele două. Există clauza solidarității, articolul 22, și aceasta cred că este o clauză foarte bună care trebuie susținută. Aceasta înseamnă asistență reciprocă în cazul dezastrelor. Aceasta nu înseamnă că încălcăm CSDP-ul, uh, e vorba în special de acțiuni civile, Bineînțeles că poate presupune și o asistență militară în anumite cazuri, însă, în mod general, acest articol 22.2 uh, e vorba în principal de o acțiune de răspuns pentru situații de urgență. Deci cred că Uniunea Europeană ar trebui să se gândească la acest lucru și să îmbunătățească eventual capabilitățile existente în acest domeniu. Și acest lucru este cu totul separat de cealaltă chestiune, și anume articolul 42 și cred că um, aceasta este cea mai mare problemă pe care o avem în ceea ce privește politica comună de apărare. S-a vorbit aici despre NATO și aș vrea să vă întreb, doamnelor și domnilor, dacă ați fi finlandez sau suedez și dacă țara dumneavoastră s-ar afla sub o anumită amenințare, credeți că Uniunea Europeană și Bruselul vor fi cele care vă vor ajuta sau dacă sunteți uh, din Estonia sau din Bulgaria sau uh, Polonia. Credeți că Uniunea Europeană vă va ajuta? Nu. E vorba de NATO, ceea este organizația care va interveni. Aceasta este organizația care are o adevărată responsabilitate pentru asigurarea securității națiunilor noastre, NATO. Colega noastră a vorbit despre costuri. Într-adevăr, am spus întotdeauna că nu ne putem permite atunci când bugetele de apărare scad să creăm o nouă structură militară, pentru că aceasta nu face decât să duplicăm structurile existente și să risipim banii. Și cred că e absolut metaforic din partea Uniunii Europene să spune că avem niște capabilități de apărare în afara celor care există deja în cadrul NATO. Deci trebuie să diferențiem clar cele două chestiuni și, bineînțeles, aș vrea să se manifeste și o oarecare încurajare față de anumite țări, precum Suedia, pentru că acestea să se apropie mai mult de organizația NATO. Au existat deja participări active în cadrul anumitor uh, acțiuni pregătite de NATO. Aceasta e valabil pentru toate uh, statele care nu aparțin NATO, chiar și uh, partea irlandeză și ea a participat la astfel de acțiuni. Deci nu avem niciun motiv să credem că nu ar trebui să se formalizeze sau să se instituționalizeze această relație care există de fapt. Iar problema Ciprului, care a fost deja menționată, devine deja un obstacol pentru foarte multe chestiuni europene. Deci cred că ar trebui să facem ceva util, să trecem mai departe și să rezolvăm această problemă. Ceea ce ar fi util este să rezolvăm această criză și nu are niciun sens ca grecii ciprioți să descrie în continuare această problemă doar dintr-un punct de vedere, pentru că chestiunea e mult mai complicată, mult mai complexă. Mm, avem și nuanțe de gri, nu numai de alb și negru. Și dacă ne gândim că avem nevoie de o mare majoritate care să, să-i susțină pe grecii ciprioți uh, și să-i apere de uh, de turci. Cred că acest lucru nu, fa- nu face decât să creeze o adevărată confuzie. Foarte mulți au arătat că Republica Ciprului n-ar fi trebuit să intre în Uniunea Europeană, așa cum s-a întâmplat și cu alte state membre care doreau să intre în Uniunea Europeană până nu și-a rezolvat problemele la frontieră. Aceasta era unul dintre criteriile pentru aderarea la Uniunea Europeană și din păcate, se pare că acest criteriu a fost lăsat deoparte în cazul Ciprului și s-a dovedit a fi o, adevărată uh, sabia lui Damocle. Deci, problema trebuie rezolvată și rezolvată foarte rapid. Și dacă am avea oameni înțelept de o parte și de alta și sunt sigur că există astfel de persoane, atunci am putea ajunge la o rezoluție potrivită. Știm cu toții, pe de altă parte, care este realitatea și cred că ar trebui să dăm dovadă de curaj politic pentru a trece dincolo de sistemul rigid al Uniunii Europene, de a merge mai departe. Și cred că tocmai despre asta este vorba aici când uh, vorbim despre clauza de apărare reciprocă în cadrul tratatului de la Lisabona nu doar de o extindere sau o justificare a acțiunilor în cadrul NATO. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Vom uh, încheia cu raportorii din umbră la acest raport. Cred că intervenția domnului Van Order uh, face să fie mai multe reacții în sală în legătură cu acest ultim punct, uh, Cipru-Turcia. Vom trece și la aceasta, dar mai întâi vom avea reacțiile raportorilor din umbră. Doamna Lezin și după aceea vom face turul mesei. Și eu aș vrea să subliniez că este vorba despre două lucruri diferite. În germană este vorba despre clauza de solidaritate care se referă la problemele interne ale Uniunii Europene eh, europene și o clauză de asistență reciprocă când este vorba despre probleme externe. Eu cred că din motive constituționale ar trebui să facem o diferențiere clară între cele două aspecte, chiar dacă anumite lucruri se suprapun. Nu trebuie să insist asupra faptului că în cadrul GUE noi mizăm doar pe rezolvarea pașnică a situațiilor conflictuale. Acest lucru este valabil și uh, pentru situația Ciprului. Nu cred că ciprioții sunt de părere că problemele lor ar trebui să fie rezolvate pe cale militară. Ci, din punctul nostru de vedere, uh, lucrurile trebuie să găsească o rezolvare pașnică în cadrul ONU, de pildă, și uh, europenii ar trebui să se angajeze mai mult în acest sens. Noi avem foarte multe argumente de principiu din cauza cărora respingem acest raport. ar fi multe de spus, dar eu voi menționa doar un aspect. Dimensiunea Uniunii Europene este prezentată ca un fel de alianță militară domnul Tannock um, uh, uh, într-una din ultimele ședințe sede a spus că este vorba despre un lapsus linguae. Dar el după aceea a retras această idee și a spus că Uniunea Europeană nu este o alianță militară, chiar retractând, uh, cred că totuși i-a scăpat păsărica pe gură. M-am ehm, uitat în eh, internet, am spus că aici era vorba despre o alianță militară a Uniunii Europene. De aceea, eh, noi am dorit să introducem un raport minoritar ehm, în paralel. Iar în ce privește clauza de asistență reciprocă, eu cred că în cadrul Uniunii Europene ea este prezentată mai intens decât în articolul 5 uh, al NATO, pentru că acolo există totuși uh, o marjă mai mare de flexibilitate în care uh, în ce privește forma în care se acordă asistență reciprocă, iar în acest raport al nostru latura militară este pusă uh, mai degrabă în centrul acțiunii. Deci, uh, atât în ce privește problemele interne, cât și privește uh, clauza de asistență reciprocă, nu se definește foarte clar ce înseamnă un atac, ce înseamnă un amestec din punct de vedere militar. Atât în context intern, cât și o amenințare din afară. Ce înseamnă un uh, am o amenințare militară. Este vorba despre un atac cibernetic sau de un atac terorist? Care sunt aceste tipuri de amenințări la adresa statelor membre care ar trebui să activeze această clauză de asistență reciprocă? Mi se pare o mare problemă că nu avem din acest punct de vedere definiții foarte clare clare. Tot așa cum nu există definiții foarte clare în ce privește o catastrofă în interiorul Uniunii Europene și dau dreptate antevorbitorului meu, în cazul unor catastrofe naturale sau unor catastrofe umanitare, trebuie să ne gândim asupra unui sprijin de asistență civilă, trebuie să dispunem, evident, de mijloace financiare pentru asistență și un sprijin civil, dar trebuie să ne gândim și ce înțelegem prin asemenea amenințări? Catastrofe provocate de om, de pildă, ar putea fi și greve generale, proteste ale populației împotriva politicii de austeritate, de pildă și aici trebuie să ținem seama de aspecte constituționale care ne leagă în fiecare țară de o anume reacție. Când este vorba despre intervenții militare în interiorul Uniunii Europene, când este vorba despre uh, intervenții militare în state terțe, trebuie să știm foarte clar um, ce acceptăm și ce respingem. Să mă, ne gândim și la mișcarea internațională pentru pace eu cred că am adus în discuție suficiente argumente pentru a vă spune că din punctul nostru de vedere, din punctul de vedere al GUE, din punctul de vedere al mișcării internaționale pentru pace, orientarea acestui raport va fi respinsă. Bien, uh... Mulțumesc. Domnul uh, Sofocleus și după aceea dumneavoastră, doamnă. Καταρχάς να συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου τον εισηγητή, τον κύριο Πάσκο, που πραγματικά έκανε μια... Mulțumesc. În primul rând aș vrea să-l felicit pe domnul Par, care a elaborat acest raport atât de important și la care a lucrat foarte mult. Cred că ar trebui să susținem cu toții aceste eforturi, astfel încât apărarea și securitatea Uniunii Europene să fie întărite în mod practic, în mod mai concret, pentru că acestea n-ar trebui să se limiteze și aș repeta aici ce aș spune ieri, la procesul solidarității, care într-adevăr este utilă, dar trebuie să trecem și mai departe. Și din păcate, trebuie să răspund și colegului nostru, domnul Van Ordren, care a deschis un capitol și o dezbatere aici oarecum sensibilă. O dezbatere care nu este oarecum de competența comisiei noastre și care dă vina pe noi, pe ciprieții, ciprioții greci, față de turci. Dânsul consideră că noi suntem pe picior de egalitate cu o forță armată care uh, ne-a ocupat și care a ocupat o parte a teritoriului. Cred că este o adevărată provocare din partea dânsului de neacceptat. Și mai mult, ar trebui să spun că a existat o altă intervenție deplasată. Se pare că dânsul susține o anumită școală de gândire care arată că Republica Ciprului n-ar fi trebuit să intre în Uniunea Europeană atâta timp cât această problemă cipriotă n-ar fi fost rezolvată. Dar nu este adevărat. Dumneavoastră spuneți aceasta. Noi, ceea ce spunem este că Republica Ciprului a aderat la Uniunea Europeană cu dorința și cu perspectiva ca Uh, în curând să avem colegi ciprioți turci aici în Parlamentul European. Însă, bineînțeles, aceasta cu o singură condiție și anume ca această problemă cipriotă să se rezolvă și așteptăm acest lucru în continuare. Și un al treilea element pe care vreau să-l subliniez aici, înainte de a trage concluziile. Și la acest punct sunt aproape de acord cu dumneavoastră, și anume că Uniunea Europeană ar trebui să fie mai activă. Sunt absolut de acord ca Uniunea Europeană să aibă un rol uh, complementar, un rol mai puternic, însă trebuie să vedem în ce sens trebuie să facă aceste eforturi. Pentru noi, Turcia, într-adevăr, are un rol important de jucat în spațiul european. Noi considerăm că Turcia trebuie să se integreze în Uniunea Europeană. Am spus acest lucru cu claritate, însă cu o condiție foarte importantă pentru noi, și anume ca Turcia să recunoască uh, să recunoască practic Republica Cipriotă. Pentru că Republica Cipriotă face parte din teritoriul Uniunii Europene, un lucru care trebuie recunoscut și cred că eforturile trebuie făcute în acest sens. În concluzie, aș spune că ar trebui, într-adevăr, să luăm măsuri, să acționăm, dar aceasta nu prezentând puncte de vedere care sunt împotriva achiului comunitar și a dreptului internațional. Mulțumesc! Mulțumesc! E clar că este o dezbatere foarte importantă aceasta și n-aș vrea să ne centrăm acum doar asupra chestiunii cipriote. Totuși am să dau cuvântul doamnei cu care ceruse uh, mai devreme să ia cuvântul. Eh, Mulțumesc, domnule președinte, pentru că am uh, uh, comentat abordarea prezentată de domnul Duff un uh, domn pentru care am o stimă profundă și ne leagă de altfel de mulți ani o strânsă prietenie. Dar nu sunt uh, uh, uh conștientă pentru că avem aici prezentată teoria domnului Van Orden dar uh, eu cred că nu trebuie să găsim un acord la un moment dat cu Al-Qaeda și să avem responsabilități uh, partajate. Domnul Van Orden uită că țara sa are o bază militară imensă asupra teri- în teritoriul cipriot și că în baza Convenției Europene S-a spus că dacă nu se discută, dacă nu se acceptă protocolul care permite Regatului uh, Unit al Marii Britanii să își uh, stabilească o bază în Cipru, Regatul Unit se va retrage din discuții. Deci, iată, există asemenea poziții aici. Deci, nu putem să prezentăm victima și atacantul în aceeași manieră. Asta ar fi foarte îngrijorător dacă cineva percepe democrația astfel. Deci, nu trebuie să ne punem ochelari de cal când e vorba de uh, a vedea care pot fi interesele noastre și interesele altora. Domnul Landsbergis. Domnule președinte, mă voi concentra pe clauza de solidaritate și de reacție rapidă. O problemă care a fost menționată de colegul Pașcu răspunsul rapid, reacția rapidă este o realitate sau nu? Și uh, aici este vorba despre o reacție față de orice fel de atac la adresa unui stat membru. Va fi la orice atac sau nu la orice fel de atac. Iar în ce privește aliniatele 13 și 14, la prima vedere ai zice că este vorba despre un atac terorist sau un, un dezastru natural sau provocat de mâna omului. Și aici Uniunea Europeană ar avea o obligație de reacție. După aceea se vorbește de flexibilitate în ce privește tipurile de atac pentru a avea garanția că uh, niciun fel de atac semnificativ, cum ar fi atacul cibernetic, de pildă, uh, vor fi trecute cu vederea. Dar noi am avut experiențe și lecții uh, pe care statele membre uh, le-au uh, putut trage, um, dar și la nivelul Uniunii Europene. Știm uh, ce se poate întâmpla în cazul unui atac cibernetic, ce efecte dezastroase pot avea ele. Un asemenea atac cibernetic a avut loc cu câțiva ani în urmă împotriva Estoniei și reacția Uniunii Europene a fost zero. Mai degrabă, NATO s-a arătat preocupată și este în continuare preocupată de acest tip de atacuri. Dar Uniunea Europeană s-a făcut de râs. Nu ă, a demonstrat că este suficient de preocupată în cazul în care un asemenea atac s-ar repeta. Iar dacă mă uit la aliniatele 15 și 16, văd că există uh, o contradicție între aliniatele 13-14 și cele uh, care urmează 15 și 16 în anumite puncte de vedere. Ce prevăd aliniatele 15 și 16? Este, uh, aici, într-un fel, se sugerează că s-ar putea la un moment dat ca victima să fie vinovată. De ar trebui uh, să, uh, dacă s-a dovedit acest lucru, statele membre uh, ar trebui să dovedească că nu dispun de suficiente capacități. Poate că dispun de suficiente capacități. Poate că Uh, uh, ești vinovat de faptul că nu ai investit suficient în ce privește propria uh, siguranță, dar unde va exista organismul care să investigheze acest tip de vinovăție, să tragă concluzii? Mie mi se pare mai degrabă că aici ar trebui la un moment dat să se amplifice birocrația, să ne complicăm în proceduri și nu asta trebuie să fie ceea ce urmărim. Trebuie să ne concentrăm asupra acestei situații, să nu creăm asemenea contradicții între cele două aliniate precedente și acestea două. Pentru că altfel vom fi ipocriți cunoaștem uh, realitățile. Uh, sigur, uh, este vorba de bune intenții, dar să nu apară o discrepanță între vorbe și fapte în situațiile concrete care pot să apară. După aceea, formula de implementare a clauzei de solidaritate. Aici s-a găsit o bună formulare. Dar chiar dacă noi ne propunem, dacă ne gândim la ceea ce a fost menționat, la tipurile de atac uh, și la dezastre provocate de mâna omului, uh, la ce ne referim când e vorba despre dezastre provocate de mâna omului. Pot fi dezastre provocate de state, eventual de dezastre provocate de un stat împotriva statelor vecine. Trebuie să avem formulări foarte clare, pentru că uh, uneori uh, nu avem probleme doar cu un nebun, ci chiar cu politicieni nebuni lipsiți de rațiune în acțiunea lor față de statele vecine mai mici. Iar în ce privește implementările uh, legate de uh, anume tipuri de răspuns, sigur, uh, este vorba de bune intenții, dar implementarea lor nu trebuie să uh, ducă la crearea unor instrumente inadecvate. Nu trebuie să creăm măsuri ad hoc. Și atunci, ce uh, tip de reacție rapidă trebuie să aibă loc? Va fi un uh, răspuns realist la o situație de criză sau uh, mai degrabă niște uh, acțiuni de tip Moș Crăciun. Deci, toate aceste lucruri în propunerea de raport ale domnului Pașcu mi se par că sunt poate prea flexibile când ne gândim la realitățile din anumite zone ale lumii, din anumite regiuni. După aceea, aliniatul 24 ne spune că Consiliul poate să decidă în legătură cu măsuri care să fie un răspuns la anumite situații dificile. Deci poate să abordeze asemenea probleme. Nu trebuie, ci poate să uh, după îndelungi dezbateri, nu am niciun fel de idee în ce privește măsuri de reacție rapidă în spiritul solidarității, mai ales dacă apar dificultăți severe în ce privește furnizarea anumitor produse, în domeniul energiei, de pildă. Trebuie să ne gândim, de pildă, la greve ele pot să aibă loc, pot să blocheze sursele de aprovizionare cu energie și uh, acest, pot să apară măsuri politice, ele pot să producă dezastre economice și politice. Dacă asemenea măsuri vor fi, vor fi implementate, S-ar putea produce dezastre politice, de pildă, înainte de alegeri. Lituania a trecut prin asemenea situații în repetate rânduri. Acum suntem un stat membru al Uniunii Europene și am vrea să vedem o poziție concretă. Nu uh, formulări atât de vagi, formule care uh, lasă prea mult loc la interpretare, aș spune o prea mare flexibilitate. Cred că ar trebui să fim uh, din ce punct de vedere mai puțin vagi în formulările noastre și să nu existe umbră de ipocrizie. Președintele, mulțumesc. Aș ruga dacă se poate ca intervențiile să fie ceva mai concentrate, pentru că nu uh, mai putem continua foarte uh, mult uh, această dezbatere. Domnul Van Orden dorește din nou să intervină, foarte scurt, după aceea domnul Duff, domnul Pașcu. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, foarte succint. Aș dori să răspund la uh, o serie de afirmații legate de numele meu. Uh, în cazul Ciprului, aș dori să îi rog pe colegi să asculte ce am spus și nu să, uh, crea, să, să imagineze că am spus ceva. Uh, în al doilea rând, s-au, uh, uh, uh vorbit baze suverane britanice, e vorba de baze britanice, nu uh, e vorba de uh, discuta legată de cine între, între cele două comunități de pe insula Cipru. Și în fine, domnule președinte, cu permisiunea dumneavoastră, președinția uh, uh e cipriotă și în calitate de uh, președinție ai anumite uh, uh, răspunderi. Deci trebuie să încurajezi o schimbare pozitivă, constructivă. Cel puțin așa ar uh, trebui să fie dacă n-ai putea face nimic altceva în timpul președinției, dacă ai face măcar atâta, ar fi un succes imens. Dar preferi pur și simplu să ignori uh, situația și să spui că în timpul uh, celor șase luni nu e timp de discutat o astfel de situație. E o răspundere imensă pe care nu o folosiți. Je clôt... Mulțumesc, închidem această dezbatere cu privire la chestiunea cipriotă și aș dori să vă rog să vă referiți la uh, subiectele legate pe, de tema PSAC și în acest domeniu trebuie să recunosc că președinția cipriotă a dat dovadă de un spirit uh, foarte deschis uh, cu ocazia conferinței uh, interparlamentare de la de săptămâna trecută de, din uh, Cipru. Uh, și a avut chiar curajul să abordeze subiecte care uh, sunt câteodată dificile, având în vedere relația cu Turcia și uh, având în vedere că subiectul nu a dat naștere unei, uh, uh, unui spirit uh, contrar din partea președinției cipriote. În rest, uh, sunt subiecte care nu sunt exclusiv de competența subcomisiei noastre. Andrew, da, nu cred că acest raport va soluționa problema cipriotă. Și însă, cred că trebuie să fim foarte prudenți și să ne asigurăm că prin activitățile noastre, printr-o uh, uh, abordare mai precisă a Parlamentului, nu înrăutățim uh, situația și mai ales mă refer la chestiunea solidarității reciproce. Poziția mea pe care încă o mențin e că o cooperare cât mai strânsă între Uniunea Europeană și NATO va sprijini demersul înspre o soluție cu privire la uh, uh diviziunea insulei uh, Cipru. Sunt de acord cu Jeffrey Van Orden nu cred că abordarea sintetizată de către domnul Sofocleus, nu cred că ne mai putem permite să așteptăm, să așteptăm o soluție. Nu cred că această abordare e suficientă. Doamnei Lözing, aș dori să-i spun că sper că GUE nu își uh, retrage politica de securitate și de apărare Uh, sau nu se inspiră de pe Google când vorbește de PSAC. Există și alte surse pe care le pot recomanda grupului GUE. Nu cred că e prudent să încercăm să fim prea detaliați în definițiile noastre, în definițiile unor situații precum crizele care să declanșeze clauza de solidaritate noi nu încercăm aici să uh, creăm un casus belli, încercăm să avem o abordare pragmatică care să permită răspunsuri flexibile și rapide și măsuri și instrumente clare, instrumente de control și de uh, comandă care trebuie să poată fi folosite, pentru că e vorba de uh, o mulțime de uh, amenințări civile și militare în cazul dezastrelor. În legătură cu ce spunea Jeffrey Van Orden, care regretă uh, faptul că tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare, cum am mai făcut-o și înainte, aș dori să-i spun că articolul 42.7 reprezintă o oglindire clară a fostului articolului 5 din tratatul de la Bruxelles a uh, Uniunii Occidentale, care, pe drept cuvânt, a fost uh, foarte bine uh, preluat. Sper că domnul Van Orden nu își dorește ca Uniunea Europei Occidentale să uh, rămână ascunsă în discreția sau în umbra în care a supraviețuit, din punctul meu de vedere, mult prea mult. Și cred că e foarte bine că Uniunea Europeană are acum prevederi de apărare reciprocă sau de asistență reciprocă. Dar ceea ce este foarte limpede e că instrumentul pentru apărare reciprocă și locul în care ar trebui el să fie acționat îl reprezintă NATO. Doamnei Gianacu, aș dori să-i spun că mă acuză de faptul că uh, prezint abordarea britanică. Nu cred că există sau nu știu care este uh, poziția britanică în acest domeniu, cinstit vorbind. Uh, și uh, cred că a sesizat că există totuși o diferență de opinie între poziția domnului Van Orden și a mea. Ceea ce ar trebui să denote faptul că nu există o abordare britanică sau poziție britanică. Și sper, aștept cu nerăbdare să-mi spună foarte clar de ce nu e de acord cu abordarea mea. Comisia acum. Nu știu dacă reprezentantul comisiei este în sală. Vă rog, foarte pe scurt, dacă se poate, cu privire la clauza de solidaritate. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Foarte pe scurt, aș dori să subliniez că în numele de comisiei salutăm uh, raportul domnului Pașcu. Bineînțeles, e vorba de un raport echilibrat, care face un bilanț al uh, situației uh, actuale, dar și menționează progresele posibile. Aș dori să mă refer mai ales la articolul 222, clauza de solidaritate, care aș dori să subliniez are menire să uh, ca în urma unor atacuri teroriste sau a unor dezastre naturale să acorde asistență. Aș dori să subliniez că această clauză de solidaritate care figurează în tratat oferă un nou element, respectiv uh, un stat membru are obligația juridică ca în spiritul solidarității să acționeze în comun cu un alt stat membru dacă uh, au loc astfel de evenimente. E un uh, lucru care figurează deja în tratat. Puteți verifica acest lucru. Tratatul solicită și mai mult Comisiei și înaltului reprezentant să uh, prezinte o propunere pentru prevederile de implementare. În ce privește conținutul raportului, am dorit să-i mulțumim domnului Pașcu și subcomisiei dumneavoastră pentru uh, afirmații foarte interesante pe care le împărtășim întru totul, respectiv faptul că avem foarte multe instrumente în prezent la îndemână pentru a ne aduce uh, Um, contribuția la uh, situații de după uh, atacuri, atentate și așa mai departe, faptul că trebuie să evităm suprapunerile, de a asigura coerența și, de asemenea, um, felicităm domnul Pascu pentru faptul că include în raport susținerea uh, propunerii cu privire la elemente inovatoare în domeniul uh, protecției civile, care reprezintă un pilon foarte important uh, pentru punerea în aplicare a clauzei de solidaritate. Luăm act uh, și pentru atenția acordată evenimentelor din alte domenii, de exemplu implementarea strategiei privind securitatea internă, faptul că trebuie ca informațiile de secrete să fie puse în comun, de asemenea faptul că trebuie să avem evaluări de risc. Deci, iată, tot atâtea uh, acțiuni cu un potențial important. De asemenea, faptul că trebuie să avem un echilibru între solidaritate și subsidiaritate, uh, care sunt uh, incluse în, uh, în tratat și în uh, declarație. Mă opresc aici spunând doar că Comisia cooperează strâns cu Serviciul European pentru Acțiune Externă, Scopul nostru este să uh, întocmim o propunere comună pentru decizia Consiliului pe această temă. Sperăm să o putem prezenta până la finele acestui an. Mulțumesc încă o dată pentru uh, contribuția dumneavoastră la procesul nostru de reflexie și vă vom, uh, vom continua să vă informăm pe această temă. Vă mulțumesc. Mulțumim. Nu știu dacă e cineva de la Serviciul de Acțiune Externă. Doriți să luați cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș dori să adaug și eu câte ceva la cele spuse de colega de la comisie. Confirm într-adevăr faptul că salutăm uh, raportul domnului Pașcu, este foarte util, josește la uh, momentul potrivit Aș dori să mai adaug și că suntem de acord cu colega de la comisie, respectiv că avem acum un nou sistem în curs de elaborare, elaborare uh, care permite o reacție rapidă prin uh, acționarea clauzei de solidaritate. Am dorit ca prevederile să fie coerente, să fie eficiente și suntem siguri că, într-adevăr, există structuri în curs pe care Uniunea Europeană le are deja la dispoziție, trebuie doar să le pună într-un sistem coerent, echilibrat, care să poată fi folosit în astfel de situații, precum uh, dezastre uh, la scară largă complexe. S-a mai făcut o referire la dimensiunea politică acestui proces, care nu ar trebui să ne împiedice să răspundem la întrebarea cine uh, decide și uh, cum poate fi acționată clauza de solidaritate. Într-adevăr, articolul 34, domnul Pașcu, în raportul său, a menționat acest uh, articol. Suntem de acord cu acest uh, aspect și o ultimă observație, suntem conștienți și de faptul că trebuie să avem o abordare corectă pentru situații uh, de, um, de, de sensibilizare opiniei și să creăm și aici structurile necesare. Mulțumesc! Uh, dăm cuvântul domnului Pașcu pentru concluzie. Aș dori să vă reamintesc că data limită de depunere a amendamentelor e 21 septembrie. Inițial era prevăzută ziua de 20 septembrie, s-a schimbat 21 septembrie și în 9 octombrie vom avea la subcomisia sede o dezbatere. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru contribuție, pentru faptul că ați luat în serios acest uh, raport foarte în serios, e evident acest lucru. Ați menționat și probleme importante care ori trebuie să fie abordate, ori uh, trebuie să găsim o soluție la ele. Faptul că am avut o altă dezbatere, o dezbatere politică, ne arată faptul că e un raport la care mergi așa pe, uh, pe, pe, pe ouă. Și sunt conștient de acest lucru. Nu vreau să tulbur apele, dar cred că trebuie să ne putem aduce contribuția cu uh, vederea noastră din exterior la ce se întâmplă în acest domeniu. Uniunea Europeană e o instituție cu personalitate juridică în baza tramiției romane, probabil, care se bazează pe Um, drept, pe codul civil și așa mai departe. Deci noi uh, am uh, uh, făcut referire la Uniunea Occidentală în tratat. Doamna Lozin, chiar dacă nu vreau să mă ocup de acest subiect, trebuie, sunt obligat, pentru că e stipulat în tratat. Și oricând o, cear, o țară solicită uh, activarea acestei clauze, în cazul în care se întâmplă acest lucru, Uh, intervin și alte aspecte. De exemplu, am descoperit în dezbatere pentru a evita clauzei de solidaritate NATO, poate că ar fi bine ca aceste aspecte să fie discutate întâi la nivelul Uniunii Europene și apoi să permitem uh, NATO să intervină uh, ulterior, având în vedere faptul că e vorba de o, o, o, o situație de proporții și să evităm uh, escalarea uh, unui conflict, de exemplu. Deci voiam doar să vă faceți o idee în legătură cu echilibrul care ar trebui să fie respectat. Din experiență am învățat că cu cât ești mai precis în formulare, cu atât uh, obții mai uh, puține rezultate în practică. Flexibilitatea e un instrument foarte prețios pentru că, uh, în fine, totul poate fi uh, interpretat, totul e interpretabil. Dacă luăm situația NATO, articolul 5, uh, reacție, răspuns automat și așa mai departe, da, de acord. Ceea ce nu înseamnă că, uh, că, că uh, uh, uh oricine poate Uh, decide că se activează articolul 5. În cazul Turciei a fost nevoie de 11 zile. Între timp însă trebuie să abordez problema amenințării. Domnule Lansbergis, înțeleg ce spuneți dumneavoastră, înțeleg poziția dumneavoastră, dar cred că nu e util să spunem Consiliului că ar trebui să, for, să, să, să, să formulăm, uh, să, să spunem că trebuie și nu ar trebui, pentru că Consiliul face ce vrea. Consiliul e format din țări. Persoanele cele mai importante la NATO sunt reprezentanții uh, statelor membre, sunt ambasadorii, nu, nu secretarul general sau uh, orice altcineva, ci reprezentanții țărilor. Și știm întotdeauna că țările găsesc întotdeauna uh, modalități pentru a-și apăra uh, interesul național. Din acest punct de vedere, flexibilitatea e și în folosul nostru, în interesul nostru, pentru că ne-ar permite să, permite să punem pe tapet o întrebare pe care, dacă suntem mult prea stricți în formulare, ar fi respinsă pentru că nu e acoperită de formularea pe care am stabilit-o dinainte. Deci, cred că ar fi uh, și o, uh, o, o, viziune, o fațetă pozitivă aici. Spuneați că nu trebuie să creăm instrumente ad hoc. Da, sunt de acord pentru că nu sunt bani pentru a crea un organism nou de la zero, deci ar fi doar uh, așa un strigăt în, de- în deșert, nimeni nu ne permite acest lucru și în al doilea rând pentru că avem suficiente instrumente și primul lucru pe care ar trebui să-l facem ar fi să ne asigurăm că aceste instrumente funcționează coerent, în mod eficient și după aceea să vedem ce rămâne de făcut și apoi să uh, cerem țărilor să intervină și să mm, remedieze situația. Iată uh, ce aveam uh, de spus. Vom continua. Mă bucur de faptul că termenul de depunere a amendamentelor a fost puțin prelungit. În 21 vom avea încă o dezbatere cu uh, doamna comisar uh, Gheorgheva și știți că e un proces în evoluție. Uh, ușa mea întotdeauna vă este deschisă. Dacă doriți să-mi faceți sugestii prin intermediul amendamentelor sau pe alte căi, sunt întotdeauna deschis. Mulțumesc domnului raportor. Această combinație între Uh, considerațiile dumneavoastră academice și experiența dumneavoastră face ca abordarea dumneavoastră să fie simpatică, plăcută și ajungem la un rezultat pragmatic și, încă o dată, în acest domeniu, sensibilitatea și suveranită, uh, legată de suveranitatea națională este atât de mare, e nevoie de pragmatism și dacă vrem să uh, facem progrese, nu sunt sigur că dogmatismul ne duce foarte departe, în direcția pe care vrem să o urmăm. Mulțumesc pentru această dezbatere interesantă care continuă. După depunerea amendamentelor în 9 octombrie, uh, mulțumim și lui Andrew pentru contribuție. Sunt uh, sigur că din această cooperare va uh, rezulta un raport foarte interesant și foarte util, având în vedere că ne-a fost confirmat și faptul că Consiliul sau președintele Consiliului intenționează să pună problemele de apărare pe ordinea de zi în luna decembrie și uh, după aceea și la primăvară și deci cred că e foarte interesant ca pe aceste teme importante și interesante e important ca Parlamentul să își fi definitivată uh, poziția, ceea ce se va fi întâmplat cu votul raportului noiembrie și uh, cu votul raportului cu privire la PSAC în luna octombrie. Vă mulțumesc pentru contribuții. Facem acum o pauză scurtă de două minute și ne reluăm lucrările cu raportul anual uh, pe, uh, a politicii de securitate și apărare comună. Mulțumesc! Dragi colegi, reluăm ședința. Merci de regagner vos, vos places. Vă mulțumesc, vă rog să luați loc. Trecem la prima analiză a raportului în legătură cu implementarea politicii de apărare comună, raportul anual asupra stării generale a poliției de securitate și apărare comună, pe care îl voi prezenta anul acesta în confruntare cu principiul de rotație adoptat de către biroul comisiei noastre. Am avut deja mai multe dezbateri pe marginea acestui raport, un calendar foarte strâns și vă reamintesc, raportul trebuie dezbătut și votat la ședința plenară la care va participa și în alta reprezentantă. Data este 26 octombrie. Deci mai avem un pic mai mult de o lună la dispoziție și va trebui să ne grăbim. Raportul nu prezintă uh, lucruri deosebite față de rapoartele anterioare pe care le-a adoptat deja Parlamentul European. Deci uh, nu cred că avem motiv pentru a avea niște dezbateri foarte extinse pe marginea acestui raport. Pozițiile grupurilor politice sunt bine cunoscute. Știm de asemenea care sunt acele chestiuni care uh, sunt cele mai dezbătute în general. Vom reveni la acestea și sper să lucrăm în mod sintetic, să spun așa, rapid, pentru a putea prezenta raportul pentru votul de pe 26 octombrie. Mi-aș fi dorit ca acest raport să meargă un pic mai încolo, să treacă de acea simplă constatare a mm, stării actuale pe care o facem în mod obișnuit. Avem în jur de 15 misiuni care sunt în curs de desfășurare în cadrul uh, PSEAC și obiectivul acestui raport era tocmai de a trece în revistă aceste misiuni civile și militare pentru a vedea ce merge bine, ce merge mai puțin bine, cum s-ar putea îmbunătăți. Acesta este principalul rol al nostru. Însă, dincolo de aceasta, mi-aș fi dormit, așa cum a făcut de altfel și raportorul Brock la raportul referitor la PESC, Aș fi vrut să vedem care este contextul acestei politici de securitate și apărare comună. În general, lucrăm uh, pe baza strategiei asupra securității uh, a Uniunii Europene. Aceasta a fost elaborată în 2003, revizuită în 2008, însă lucrurile s-au schimbat între timp și aș fi vrut să subliniez câteva constrângeri care uh, marchează evoluția uh, PSA în ziua de astăzi. Aceste constrângeri se referă în primul rând la crizele care au apărut sau uh, procesele de tranziție din uh, Orientul apropiat și mijlocit și mijlociu. E vorba de crize uh, foarte importante. Ne putem aștepta la evoluții pozitive pe de o parte, dar uh, uh, care pun și multe semne de întrebare și tocmai de aceea trebuie să vedem care este concepția securitară pentru vecinătatea noastră. Mă gândesc, bineînțeles, la ce se întâmplă în Libia, ce s-a întâmplat în Libia, ce se întâmplă în Siria și, de asemenea, procesul de tranziție în toate țările arabe pe unde uh, s-a făcut câte o revoluție în Tunisia și așa mai departe. Și această evoluție reprezintă o adevărată provocare pentru Uniunea Europeană din punct de vedere al securității. Mă gândesc de asemenea la proliferare, la proliferarea nucleară, la cazul iranian, care a ajuns uh, într-un moment decisiv. Amenințările sunt foarte grave și diversele scenarii, atât uh, cele diplomatice cât și cele militare, ne fac să uh, ne punem multe semne de întrebare în legătură cu securitatea în regiune și de asemenea a Uniunii Europene. Există un alt element important pe care nu l-am analizat prea mult până acum, dar acum se confirmă în mod clar și anume uh, reorientarea strategică a Statelor Unite. Acest lucru a fost reafirmat în cadrul revizuirii anuale făcute. De asemenea, președintele Obama a confirmat acest lucru și anume că zona Asia-Pacific este zona prioritară din punct de vedere a securității pentru Statele Unite. Este oarecum o noutate pentru noi, pentru că Uniunea Europeană considera că e foarte, uh, și era foarte confortabil pentru noi să fim în centrul atenției americanilor până acum din punct de vedere al securității. Și aceasta uh, și în cadrul relațiilor noastre transatlantice. Însă în ziua de astăzi lucrurile s-au schimbat, schimbat, aceasta nu schimbă foarte mult datele în cadrul NATO, dar este vorba de o dată pe care trebuie să o integrăm, să ținem cont de ea pentru uh, viitorul strate strategiilor noastre. La aceasta s-ar adăuga, bineînțeles, și criza financiară și bugetară, pentru că toate, toate, fără excepție, statele europene se află uh, într-o fază de reducere a bugetelor alocate apărării. Este vorba de o chestiune uh, structurală, nu e vorba doar de o consecință conjuncturală a crizei, deci va trebui să ținem cont de aceste lucruri, să regândim prioritățile noastre și arhitectura globală a PSA în acest moment de criză bugetară. E vorba de tot felul de constrângeri noi care afectează politica de securitate și apărare comună și de aceea raportul meu l-am gândit ținând cont de toate aceste elemente. Și nu vroiam să afișez aici niște ambiții irealiste pentru uh, PSAC, nu vroiam să am o atitudine idealistă și să fac uh, uh, un salt calitativ deosebit, ci vroiam să reafirm faptul că de la tratatul de, tratatul de la Lisabona încoace dispunem practic, de altfel aveam anumite structuri și înaintea tratatului uh, de la Lisabona încă din 1999, dar acum cu acest tratat avem, de no avem noi instrumente pe care trebuie să le utilizăm. Și există în special două motive care mă fac să gândesc aceasta. În primul rând, a existat o oarecare reticență a statelor membre. Pe de altă parte, a existat și o oarecare apatie, să zic, a structurilor europene, a structurilor colective, care sunt sub responsabilitatea doamnei Ashton și din aceste două motive instrumentele pe care le avem și de care dispunem în cadrul PSAC nu au fost utilizate la maxim. Și dacă vedem ce s-a întâmplat în Orientul apropiat, vedem ce s-a întâmplat în Libia, ce se întâmplă astăzi în, în Siria, e vorba de fenomene foarte îngrijorătoare pentru securitatea noastră și în aceste cazuri instrumentele de care dispuneam au fost subutilizate. Trebuie să subliniem acest lucru pentru că nu dorim să cerem de la această politică să facă ceea ce nu poate face, ci dorim să o utilizăm așa cum a fost ea concepută prin tratatul de la Lisabona. Și tocmai aceasta vreau să reamintesc prin acest raport statelor membre, instituțiilor europene. Vreau să le reamintesc că instrumentele care există deja pot fi mai bine utilizate și ne pot face să uh, acționăm mai mult. Vedem acest lucru uh, și din punct de vedere al constrângerilor bugetare. Avem noi schimbări și trebuie să vedem care va fi rolul instituțiilor europene pentru a putea defini baza industrială și tehnologică a apărării europene, care este rolul pe care dorim să-l avem, ca în fiecare an în acest raport se prezintă câteva idei, se prezintă câteva domenii care există deja de mai mulți ani uh, definite la Parlamentul European. Mă gândesc de asemenea la Cartea Albă, în ceea ce privește această bază industrială tehnologică europeană și menționez aici un concept pe care uh, poate ar trebui să-l definim mai bine, acela al preferințelor comunitare. Ne aflăm aici în domeniul industriei de apărare, care este o adevărată forță europeană care trebuie promovată și trebuie să ne dăm seama că în spatele acestei politici e chestiunea socială, chestiunea locurilor de muncă. De aceea Europa trebuie să se întrebe dacă dorește să fie într-adevăr un continent competitiv. Există de asemenea și politica spațială, care deseori a fost uh, neglijată, dar care este esențială în domeniul apărării, și structurile de calificare. Am vorbit uh, mai devreme în cadrul raportului Pașcu, de acel uh, cartier general al operațiunilor, un fel de stat major. Știm foarte bine care sunt opiniile în contra, dar asta nu înseamnă că Parlamentul trebuie să renunțe la ambițiile sale. Iată deci contextul în care s-a realizat uh, acest raport și contextul dezbaterii noastre. Am avut deja astfel de discuții în urmă cu doi ani și vreau să spun că insist acum asupra două lucruri. În primul rând, vorbim despre autonomia strategică, ambiția de a avea această independență, autonomie strategică. Aceasta nu înseamnă că ar trebui să fim în stare să facem cu totul singur și că aceasta ar trebui să fie în detrimentul alianțelor deja existente, de exemplu NATO, ci e vorba de o autonomie care să ne permită, pe de o parte, să spunem nu anumitor uh, decizii care nu ne convin din punct de vedere contabil, un fel de spirit aventurier pe care l-am avut deja în trecut și, în al doilea rând, un pic mai pozitiv, ca Europa să poată intervină, să poată interveni singură acolo unde crede că e necesar și acolo unde aliații săi din afara Europei n-ar fi dispuși să o urmeze. Europa ar trebui deci să fie capabilă să-și susțină interesele acolo unde crede că este necesar. Iată deci ce cuprinde conceptul de autonomie strategică, un concept cu care suntem de acord. Cea de-a doua dezbatere pe care am avut-o deja în urmă cu câțiva ani și care va reapărea, bineînțeles, acum, este procesul actual de militarizare a instrumentelor actuale în cadrul PSAC. În raportul meu nu vorbesc despre așa ceva, ci despre o utilizare deplină a instrumentelor de care dispunem. Instrumentele militare sunt doar o parte minoră din instrumentele de care dispunem și toată lumea e de acord că e vorba de instrumente, aceste instrumente militare care sunt utilizate doar ca uh, ultimă resursă și în orice caz nu sunt prioritatea noastră. Însă dacă într-o zi vom avea nevoie de aceste instrumente, dacă ele n-au fost uh, întreținute, dacă nu s-a analizat care sunt nevoile din punct de vedere instituțional sau a personalului, nu putem conta pe ele. Și cred că oarecum așa s-au petrecut lucrurile în ceea ce privește criza libiană. N-am reușit să funcționăm bine pentru că nu mai eram obișnuiți să o facem și nu vorbesc aici neapărat de intervenția ca atare, cât de procesul de planificare. Deci nu e vorba aici de o tendință de militarizare, ci de o utilizare la maxim a instrumentelor care există deja. Ele există deja de 10 ani, aceste instrumente militare, și ele trebuie incluse în acea abordare globală, acel comprehensive approach, care a fost deja menționat de mai multe ori de doamna Ashton. Această abordare include și instrumentele militare, pentru că dacă nu, n-ar fi uh, o abordare globală. Deci există riscul de a pierde oarecum această competență dacă uh, ele nu sunt menținute. Iată care este filozofia care a stat în spatele raportului meu și bineînțeles că aștept contribuțiile dumneavoastră, ideile dumneavoastră. Sper să avem uh, un spirit constructiv față de acest raport. Uh, vă reamintesc că începând cu luna decembrie Consiliul va reacționa față de chestiunile de apărare și cred că Parlamentul ar trebui să arate că uh, n-am rămas în urmă și că avem foarte multe propuneri, avem multe propuneri constructive pe această temă care este atât de sensibilă, atât de delicată. Și încă o dată cred că e nevoie de un spirit pragmatic aici, pentru că dogmatismul uh, negativ sau prea idealist, cred că uh, nu ne pot ajuta prea mult pentru ca politica de securitate și apărare comună să se dezvolte. Mulțumesc și acum am să dau cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Ianes, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Aș vrea să vă felicit pentru că sunteți raportor la acest raport esențial și pentru abordarea pe care o aveți, pentru abordarea scris pe care am văzut-o și pe cea pe care tocmai ați prezentat-o. E vorba aici de elemente esențiale care au fost prezentate și care au influențat politica de securitate și apărare comună. În plus, Ați adăugat uh, niște comentarii foarte utile pentru doamna Ashton pentru a promova solidaritatea și pentru a îmbunătăți și mai mult uh, obiectivele pe care le-am atins. De câte ori discutăm despre astfel de rapoarte, și nu știu dacă se va întâmpla și acum, dar până acum, de câte ori am avut o astfel de dezbatere, grupurile majoritare din această instituție au trebuit să suporte tot felul de critici, critici uh, foarte diverse. O astfel de critică este cea care vine din partea celor de aici de la Parlamentul European care susțin o poziție naționalistă, suveranistă. Și care arată că orice apropierea noastră în politici comune, în special în ceea ce privește politica de apărare și de securitate comună, îi fac să se simtă nesiguri, pentru că consideră că această temă este în exclusivitate de competența propriilor lor țări și noi am repetat de foarte multe ori că avem nevoie de astfel de politici comune pentru a face față provocărilor și amenințărilor comune cu care ne confruntăm în Uniunea Europeană. Dar, fără îndoială, această dezbatere se va repeta și de, această dată. Această chestiune a politicii de securitate și apărare comună este una pe care va trebui să o dezbatem în detaliu, pentru că cu cât această politică va fi mai europeană, cu atât va fi mai eficientă. Un alt fel de critici care au apărut până acum și care nu știu dacă vor apărea și de această dată în cadrul acestei dezbateri, e vorba de criticile pe care le-aș numi nihiliste, pacifiste, pentru că există persoane care nu doresc să vorbim despre arme, de instrumente de securitate, pentru că acesta ar reprezenta un fel de militarizare a Europei. Cred că la momentul acesta ar trebui să fim convinși deja că nu e vorba aici doar de a, aceste instrumente militare, ci e vorba de utilizarea cât mai bună a instrumentelor de care dispunem pentru a garanta securitatea și pacea cetățenilor noștri. Fără ca aceasta să înseamne neapărat o militarizare a Europei și în niciun caz o atitudine ofensivă. Și de altfel, politica Uniunii Europene și practica de până acum arată că atitudinea noastră este mai degrabă una defensivă, nu ofensivă, aceea de a apărea. Și atunci când au apărut aceste argumente în cadrul dezbaterii referitoare la Libia, a, toată lumea s-a gândit dacă n-ar fi trebuit să facem același lucru și în cazul Siriei. Și am văzut de fiecare dată care sunt dificultățile majore cu care ne-am confruntat și cu care ne vom confrunta și pe viitor, fără îndoială, în orice fel de confruntare europeană sau multilaterală când avem de-a face cu țări atât de complicate precum Siria sau uh, uh regiunea uh, în care se află Siria. Dar n-aș vrea să mă întind prea mult la vorbă, la această dezbatere conceptuală pe care o avem. Aș vrea doar să spun că susțin raportorul în ceea ce privește a, prima strategie europeană care a fost um, concepută de Javier Solana și de atunci până acum lucrurile s-au schimbat foarte mult, în bine sau în rău, pe vremea aceea nu exista o criză financiară atât de puternică ca cea cu care ne confruntăm astăzi, în special în anumite țări din Uniunea Europeană. Nu exista în acea vreme nici acea, această extindere a islamismului radical și a salafismului, care știm foarte bine că afectează regiuni întinse din Sahel până în nordul Africii și a, știm aici că au afectat și ambasadele europene și nord-americane. De asemenea, susțin conceptul de autonomie strategică, exact așa cum l-a prezentat domnul președinte, și cred că acest concept al multilateralismului ar trebui să fie întărit, ar trebui să fie perfecționat pe viitor. am putea include și un amendament în ceea ce privește responsabilitatea de a apăra, care a fost un concept prezentat de Națiunile Unite și care, dacă este bine aplicat, este un concept progresist care se poate aplica în cazul genocidului, a crimelor de război și așa mai departe și al încălcării drepturilor omului. Și am putea extinde un pic mai mult referințele făcute la forțele de securitate privată, privată și la mercenari, uh, mercenari utilizați în diverse conflicte. Și în ceea ce privește chestiunea de securitate și apărare, de multe ori ni se întâmplă, cel puțin mie mi se întâmplă acest lucru, să vorbim despre securitatea la nivelul frontierelor noastre, însă securitatea de proximitate, să spun așa, însă trebuie să ne gândim și la ce se întâmplă mai departe, mult mai departe de noi, să ne gândim la ce se întâmplă în zona Asiei, în China, și să ținem cont de aceste aspecte atunci când uh, vorbim despre relația UE-Asia în domeniul securității și apărării. Aș face și un alt uh, comentariu aici, însă aș vrea să mă opresc acum aici pentru a putea continua dezbaterea și vreau să mulțumesc încă o dată raportorului. Merci beaucoup, euh, Madame Nicolai. Mulțumesc, doamna Nicolai. Uh, Mulțumesc. Liberalii consideră raportul foarte bine echilibrat, realist, pragmatic în mod deosebit pentru că avem nevoie de un asemenea pragmatism, mai ales în zilele noastre, când traversăm și o criză eh, pe plan economic. Bineînțeles că pentru a avea o abordare globală este nevoie să existe o susținere nu doar doctrinară, ci și prin acțiuni concrete, iar politica de apărare este o asemenea eh, acțiune concretă și Uh, o parte uh, concretă a abordării doctrinare. Noi suntem pentru mai multă Europa și bineînțeles că susținem toate conceptele pe care dumneavoastră le dezvoltați în acest raport, în continuarea raportului precedent și credem că poate ar trebui să mai subliniem ceva, și anume punerea în aplicare a tratatului de la Lisabona, pentru că este mai ușor să apelăm în felul acesta la instituțiile de care dispunem și să le facem să lucreze împreună în favoarea politicii comune. Pentru că, din păcate, în clipa de față, aceste instrumente nu sunt bine conceptualizate și puse la treabă în spiritul politicii comune de apărare. Mai există și o altă chestiune în ce privește operațiunile militare și civile în curs Cred că trebuie să ne gândim și de uh, climatul de uh, securitate din Mali, pentru că ar putea să fie o prioritate pentru noi. Iar în ce privește aspectele de securitate din Siria, de asemenea, uh, cred că trebuie să existe mai multe preocupări. Poate că Uniunea Europeană ar trebui să aibă o prezență mai relevantă în aceste zone. În legătură cu capacitățile, noi uh, am dezvoltat multe concepte în raportul precedent și în acest raport și este o viziune pe care noi, uh, la modul general, o împărtășim. Aș vrea să mai adaug în final o singură chestiune. Este vorba despre necesitatea de a revizui strategia, pentru că în clipa de față evoluăm într-o altă paradigmă din punct de vedere al securității mondiale. Există anumite fluidități și în ce privește securitatea europeană trebuie să operăm uh, într-o manieră mai flexibilă. Conceptele noastre din acest punct de vedere trebuie să fie ajustate. Este vorba despre uh, strategiile tuturor statelor membre. O ultimă chestiune legată de amendamente. Care este termenul limită pentru depunerea amendamentelor? 21 septembrie, spune președintele. Bun. Vom avansa și noi câteva amendamente. Mulțumesc. Doamna Kronberg. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să structurez puțin ideile, pentru că uh, este vorba de pragmatism, de nu a promova o militarizare a Uniunii Europene, ci de utilizarea instrumentelor de care dispunem și eu cred că această abordare este un bun punct de plecare. În ce privește Cartea Albă, lucrurile s-au schimbat din 2003 și 2008 încoace și dacă ar trebui să apărăm uh, Eh, să ne gândim la unul din principalele amenințări la securitatea europeană, pentru, eh, cred că proliferarea eh, armelor nucleare, mai ales în Orientul Mijlociu, este o mare amenințare. Deci Trebuie să vedem care sunt capacitățile care trebuie să opereze în diversele tipuri de situații. Dacă trebuie să acceptăm că nu există o mare susținere din partea populațiilor din statele noastre pentru politica comună de apărare și securitate, cred că în același timp este important pentru populații să discutăm amenințările relevante și scenariile de reacție relevante, astfel încât cetățenii să le înțeleagă. În ce privește punerea în comun și utilizarea în comun. Uh, cred că aici trebuie să dispunem de un cadru strategic astfel încât pentru statele membre să fie limpede ce trebuie să facă în uh, cadrul acestui concept pooling and sharing. În ce privește uh, uh, elementele principale de, de ordin civil, cred că Trebuie să subliniem că este nevoie de calificări necesare de explicare uh, uh, pentru ca reacția în situații de criză să fie adecvată. Iar statele membre trebuie să educe populația. Cred că în țara mea este vorba despre educarea poliției, inclusiv pentru misiuni civile și cred că uh, aceasta este linia care trebuie să fie promovată. În ce privește planificarea, cred că este nevoie de un cartier general uh, pentru uh, strategia militară, pentru planificarea militară. Un alt aspect pe care doresc să-l menționez este uh, că uh, trebuie să existe uh, o separare față de activitatea civilă. Dacă există două cartiere generale, um, ele trebuie să uh, poată coopera mai bine. În uh, Comisia uh, de Apărare pe plan național în Finlanda s-a spus că din moment ce ele vor fi înființate, asta nu înseamnă că e obligatoriu să le și folosim. Sigur că trebuie să existe de asemenea trupe de intervenție, dar um, odată înființate, iarăși trebuie să ne întrebăm dacă ele chiar trebuie să intre în acțiune, trebuie să vedem care sunt situațiile adecvate pentru ca ele să fie activate. Este o chestiune asupra căreia trebuie să medităm. Sigur că statele trebuie să uh, își respecte angajamentele, cred că multe state din nordul Europei fac acest lucru și cred că, de fapt, toate trebuie să facă. Președintele, mulțumesc, doamna Lezic. Mulțumesc pentru acest raport și în mod special și uh, pentru cuvintele introductive care uh, au fost uh, foarte sugestive. Aș vrea totuși să fac de la bun început o observație. Poziția pe care o reprezint reprezint aici, vă rog, nu o confundați cu vreo poziție naționalistă. Este mai degrabă uh, o uh, poziție în spiritul uh, pacifist. Deci nu încercați să interpretați greșit poziția mea. Din punctul meu de vedere, spuneți, domnule Danșan, că nu ați dori ca acest raport să fie interpretat ca o consolidare a orientării de tip militarist. Dar noi, dacă studiem în amănunt acest raport, credem că lucrurile nu stau tocmai așa. Eu cred totuși că acest raport, într-un fel, se situează în spectrul cerințelor mai degrabă militare. De aceea, noi vom Uh, redacta un raport minoritar pentru a accentua anumite puncte. Este vorba de o orientare um, înspre Africa deosebit de pregnantă. Vreau să remarc acest lucru. De asemenea, uh, uh, există și un uh, motiv de uh, preluare a coordonării activităților de către Uniunea Europeană, care este foarte pregnant. Dumneavoastră, inclusiv în prezentarea dumneavoastră, ați făcut o legătură cu interesele economice E bine, ehm, poate că insistați puțin asupra aspect, acestor aspecte, pentru că există de asemenea un context social în Europa care ar putea să fie ehm, legat de aceste interese economice și aș vrea să știu în ce măsură legați aceste interese de ehm, acțiunile militare, pentru că știți că în Germania, până la urmă, eh, președintele eh, federal Köhler a trebuit să demisioneze când a spus că um, atunci când uh, Germania se angajează militar în uh, zona Hindukush, asta și pentru că își apără interesele economice. Nu aș vrea să um, se desprinde aceeași idee și din acest raport. De, bine, chiar dacă raportul dumneavoastră este un proiect, uh, trebuie să porniți de la punctele de vedere majoritare ale majorității Parlamentului ei bine, dacă noi ă, înainte de dezbateri spunem că Parlamentul European este de următoarea părere, ă, în felul acesta cred că neglijăm și punctele de vedere ale opoziției. Mi se pare o manieră de formulare mai puțin ă, democratică. Până acum nu am întâlnit în niciun raport o asemenea anticipare a susținerii majorității. Nu pot susține nici uh, logica uh, pe care au susținut-o colegii și dumneavoastră că un instrument care există deja ar trebui să fie neapărat folosit ca nu cumva să ruginească uh, pentru că mai degrabă am o atitudine polemică față de această idee. Să ne imaginăm ce ar însemna această logică vis-a-vis -vis de armamentul nuclear dispunem de armament nuclear, dar nu vrem să-l folosim uh, chiar dacă va rugini. Deci uh, este o poziție mai degrabă periculoasă. Și uh, m-aș opri aici, pentru că în felul acesta, de fapt, punctul nostru de vedere a fost suficient exprimat. Mulțumesc, spune președintele, voi avea ocazia să revin asupra câtorva aspecte pe care le-ați introdus în discuție. Iar acum, doamna Copa. Domnule președinte, Aș vrea să vă felicit pentru uh, acest raport foarte clar și cuprinzător. Primul lucru pe care l-am remarcat este simplicitatea față de uh, rapoarte precedente foarte tehniciste. Când este vorba despre politica comună de apărare, cred că, într-adevăr, lucrurile trebuie să fie prezentate cât se poate de simplu pentru ca cetățeanul obișnuit să înțeleagă unde se situează Parlamentul European. Așa cum și raportorul din umbră, eh, Ianes, a spus, Vreau să remarc faptul că raportul reflectă multe din preocupările noastre, necesitatea unei politici mai puternice de apărare, o strategie în acest punct, necesitatea unei carte albe pentru siguranță și apărare, de asemenea înființarea unor uh, grupuri de reacție, de asemenea necesitatea unui cartier general uh, al Uniunii Europene sunt domenii în care până acum nu s-au realizat multe progrese. Deci, ă, eu sunt de părere că acest raport poate constitui o bună bază pentru discuții ă, care să îl subceadă. Este clar că necesitatea unui, ă, unei formule de utilizare în comun a unor fonduri depuse în comun este o soluție. Trebuie să creăm capacitățile necesare și în același timp trebuie să acționăm uh, din punct de vedere al economisirii costurilor în de asemenea în comun. Există însă și unele formulări, eh, ca de pildă în aliniatul 15, eh, în care spuneți credibilitatea Uniunii Europene ca actor major pe scena eh, internațională nu s-a bazat pe o independență militară. este mai degrabă rezultatul unei mic mixt de acțiuni și mai degrabă o intervenție de tip soft. Eu aș vrea să spun că noi, eh, membrii grupului SD, susținem inițiativele de eh, introducere și utilizare în comun a fondurilor. Asta poate fi un ajutor pentru statele membre pentru a-și reduce cheltuielile de eh, apărare și să-și redirecționeze mai degrabă fondurile spre problemele sociale și sociale-economice care sunt în creștere. Deci, Aș vrea să vă sugerez să analizăm uh, mai în amănunt uh, rezultatele misiunilor de apărare, um, inclusiv în ce privește EULEX Kosovo și alte misiuni, să vedem care este impactul pozitiv în stabilizarea situației la fața locului și în îmbunătățirea condițiilor de viață ale uh, cetățenilor. Cred că ar trebui de asemenea să valorificăm un input al uh, preocupărilor din alte comisii, apărarea în spațiul cibernetic, Orizont 2020 și multe alte subiecte care sunt relevante inclusiv pentru raportul anual al politicii comune de apărare. Mulțumesc, domnul Pașcu. Mulțumesc. Este un raport foarte bun, ca și anteriorul, și uh, evaluez faptul uh, și apreciez în mod deosebit faptul că aveți niște uh, accente din punct de vedere strategic, o evaluare din punct de vedere strategic. De aceste recomandări uh, sunt deosebit de binevenite. Apreciez de asemenea faptul că dumneavoastră solicitați o carte albă pentru că au mai existat asemenea solicitări și în ultimii zece ani, dar poate că momentul până acum nu a fost cel potrivit. Cred că acum ne îndreptăm în direcția cea bună pentru a încerca să echilibrăm mai bine politica europeană de apărare și securitate. Da, ați menționat o serie întreagă de noutăți din tratatul de la Lisabona. Pe de altă parte, să ne gândim că tratatul de la Lisabona are deja trei ani de viață, în curând va ajunge la grădiniță. Deci, ă, trebuie să amintim oamenilor permanent că dacă există și alte preocupări, uniune bancară sau uh, Uh, bugete uh, ale Bruxellesului pentru evaluări. Aceste lucruri uh, nici nu au fost concepute de către cei care cu trei ani în urmă au semnat tratatul de la Lisabona. Deci, iată că totuși anumite lucruri devin realitate. Apreciez foarte mult evaluarea operațiunilor militare actuale, ă, de asemenea revizuirea capacităților militare, poate că secțiunile dedicate parteneriatelor ar putea să fie amplificate puțin și poate că ar trebui să facem o trimitere și la legătura transatlantică, mai ales acum când ar trebui să ne gândim Uh, și la relația cu Statele Unite, mai ales când privim înspre Est. Mulțumesc foarte mult, stimate coleg, mulțumesc tuturor pentru aprecieri, pentru contribuțiile pe care le-ați avut. Am reținut toate elementele care au fost evocate. Și, doamna Lözing, am urmărit cu atenție observațiile făcute de dumneavoastră. Aș vrea doar să precizez două lucruri. Primul, în legătură cu utilizarea instrumentelor, sunt acord, de acord cu dumneavoastră, nu sunt partizanul inst- utilizării instrumentelor cu orice preț doar pentru că ele există. Vreau să vă amintesc doar că armele nucleare, așa cum sunt gândite, uh, în statele europene care le dețin uh, sunt gândite ca un instrument uh, nu pentru a fi uh, utilizate într-o primă lovitură. Este o paranteză pe care am făcut-o. Nu sunt susținătorul utilizării cu orice preț a instrumentelor pentru simplul motiv că ele există. Deci, în politicile noastre um, de securitate și de apărare, um, ele uh, sunt menite uh, să reacționeze doar la situații care se ivesc. Există crize, există războaie, um, inclusiv în zona balcanică, dar Uh, aceste instrumente în Europa au fost create în raport cu o realitate existentă, nu în urma unei strategii, unei concepții dogmatice. Deci, uh, sigur, dacă ne gândim la anumite instrumente care ar fi putut să fie utilizate, asta pentru că ele ar fi putut să uh, Uh, fiind utilizate mai bine, valorificate mai bine, să uh, contribuie la rezolvarea unor crize, de pildă în contextul crizei libiene. Bun. Uh, au existat rațiuni diplomatice pentru care noi nu ne-am angajat militar în criza din Libia. Deci nu pledez pentru utilizarea cu orice preț a instrumentelor de care dispunem, ci doar acolo unde ele s-ar putea dovedi uh, a fi utile. Deci, nici nu vreau să spun că trebuie să dezvoltăm politica de apărare pentru a ne uh, susține interesele economice din diverse regiuni ale lumii. Voi da câteva exemple. Anumite state ale Uniunii Europene dispun de o industrie de apărare care este o industrie importantă și care uh, are o producție duală adesea, nu strict specializată pe uh, armament. Uh, dar um, uh, ea uh, creează această industrie locuri de muncă, contribuie la dezvoltarea unor strategii noi, are și um, um, competențe care pot fi valorificate de aceste state membre. Deci, există și această uh, latură comercială. Iar Uniunea Europeană trebuie să știe să-și apere interesele, inclusiv cele comerciale. Mă gândesc la un exemplu foarte clar. Gândiți-vă la lupta pe care o ducem noi acum împotriva pirateriei la coastele Somaliei. Uh, deci există și această latură de protecție a intereselor uh, comerciale ale Uniunii Europene, pentru că uh, practic 30% din comerțul uh, european, comerțul internațional european tranzitează această zonă. Deci pentru comerțul Europei, pentru Europa în general, regiunea este foarte importantă și Uniunea Europeană se servește de instrumentele create pentru a face față acestei amenințări. Deci, Uh, uh, sigur, grupurile politice uh, vor trebui să decidă în legătură cu linia pe care o vor susține în privința acestor orientări. Mihail, dorești să intervii? Înainte de toate, mulțumesc. Îmi cer scuze, dar am participat la Comisia TRAN pentru pachetul aeronautic și transportului aerian în general da, da, doresc să-i mulțumesc președintelui nostru pentru raportul său. Din punct de vedere politic împărtășesc uh, punctele sale de vedere. Cred că uh, raportul este și o abordare um, cuprinzătoare uh, în ce privește reflectarea opiniilor noastre. Deci toate lucrurile esențiale din punctul nostru de vedere sunt atinse în raport voi face mici propuneri de completare în acele domenii în care în rapoarte precedente deja am formulat anumite critici la adresa Consiliului în legătură cu lucruri care nu s-au realizat vis-a-vis de propunerile noastre. Deci, din acest punct de vedere, voi face anumite sugestii. Cred că este sarcina noastră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 și doamna Ashton, din acest punct de vedere, să fie ținute sub presiune pentru ca în acest domeniu al politicii, în cadrul evoluțiilor internaționale, să ne realizăm dezideratele. Eu cred că tocmai în acest domeniu al politicii devine evident că nu putem să ne atingem obiectivele decât în comun, pentru că din punct de vedere financiar pentru statele membre în parte este prea dificil să facă față amenințărilor care cresc de la an la an. Și eu cred că uh, trebuie să putem uh, avea o reacție și atunci când anumiți parteneri externi se retrag din anumite regiuni. Noi trebuie să acționăm în interesul cetățenilor noștri pentru a le garanta securitatea internă și securitatea externă și în același timp să le garantăm și o bunăstare economică. Deci, din punct de vedere politic, uh, raportul are toată susținerea mea. Mulțumesc! Merci beaucoup. Euh, Vă mulțumesc! Dacă nu mai dorește nimeni să adauge ceva, atunci ne oprim aici cu dezbaterea. După depunerea amendamentelor, în 21 septembrie, aceasta este data limită de depunere a amendamentelor. La ora 12, la prânz, în 9, 9 octombrie, ca și în cazul raportului Pașcu, vom avea o nouă dezbatere. Evident, o să mă întâlnesc cu raportorii din umbră până atunci. Vă mulțumesc, suspendăm ședința și, foarte pe scurt, vom avea o reuniune a biroului până la 12 și jumătate. Mulțumesc!